Hello, good morning, everybody. Just before we start, uh... Bună ziua tuturor. Înainte să începem, aș dori să vă spun că punctul 25 că punctul 25 s-a amânat pentru reuniunea din 25 septembrie. Deci punctul 25 de pe ordinea de zi. So now we go to the point 9. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, care se referă la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. Raportor pentru aviz este domnul Jambaschi. Am să îi dau dumnealui cuvântul pentru a-și prezenta proiectul de aviz. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba mea maternă. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, основен... Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Unul dintre principiile Uniunii Europene este dreptul la protecția datelor uh, personale a tuturor persoanelor. Este un uh, principiu prevăzut în articolul 16 din tratat. Uh, acest drept este de asemenea ancorat în Carta Drepturilor Fundamentale. Regulamentul 45 din 2001 prevede că acest uh, drept și acest principiu se aplică uh, tuturor instituțiilor uh, europene. Având în vedere că regulamentul adoptat de Parlament și Conse Consiliu, cunoscut ca regulamentul privind protecția datelor, a intrat în vigoare în 2011. Trebuie să uh, îl revizuim în calitate de raportor pentru Comisia Jurii. Sprijin această propunere. Consider de asemenea că propunerea de revizuire a vârstei uh, de vârst, Vârsta legale de la 13 ani este prea scăzută. Cred că ar trebui să schimbăm această vârstă de la 13 la 16 ani. 16 ani este o vârstă potrivită din punctul meu de vedere. Sper că colegii vor fi de acord. De asemenea, termenul pentru amendamente este 14 iulie la prânz. Thank you, Mr. Jambaski. I would now like to open the discussion to the members. Mulțumim, domnule Giambaschi. Aș dori să întreb cine dorește să intervină la acest punct. Domnul Fos. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru raport uh, este unul pe care îl discutăm și la Comisia Libe. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne întrebăm oricum în ce măsură consimțământului, consimțământul unor minori uh, ar avea vreun rol de jucat în interiorul instituțiilor, pentru că instituțiile nu angajează sau au ceva de a face cu copii și cu minor, deci uh, nu știu ce rol ar fi de jucat aici. În uh, regulamentul uh, general discutasem despre asta, dar aici nu văd care este sensul. Mm, pe de altă parte, însă, chiar dacă nu este neapărat treaba noastră, cred că trebuie să facem ca această propunere uh, să fie în armonie cu regulamentul de bază privind protecția datelor. Unele dintre elemente eliminate nu au fost sau unele dintre elementele preluate nu au fost preluate în totalitate uh, sau exact la fel. Trebuie să încercăm să creăm un sistem armonios, unitar. Și uh, această armonie nu este asigurată uh, în momentul de față. De asemenea, aș dori Um, să promovezi ideea și cred că am mai discutat deja despre asta, um, despre Europol și Eurojust. Dacă datele operative de la Eurojust și Europol nu ar trebui să fie separate și uh, tratate în uh, reforma actuală Europol și Eurojust. Eu aș fi pentru această versiune pentru că la propunerea de directivă este vorba de o protecție generală a datelor în cadrul instituțiilor, dar nu se ține cont de situația specială a Europol și Eurojust. Dar uh, trebuie să mai discutăm uh, despre asta. În orice caz, eu voi depune amendamente în acest uh, sens. Iar apoi, bineînțeles, ce e important pentru mine este să avem o armonie cu documentul fundamental. Doamna Hautala, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că trebuie să vedem cum uh, acest regulament interacționează cu alte prevederi, de exemplu, din regulamentul Europol. Avem de la bun început uh, o imagine clară a ierarhiei regulilor care sunt cele care vor fi impuse în cazul în care ele sunt diferite? Și, bineînțeles, nu este vorba numai de uh, relația uh, cu uh, prevederile Europol, dar și alte agenții viitorul Eurojust, par, viitorul parchet european și așa mai departe. Aș vrea să aflu mai mult despre asta ca să înțeleg mai bine ce facem. Okay, thank you to everybody. Mulțumesc tuturor. Nu uitați, termenul pentru amendamente va fi 14 iulie 2017 la ora 12. Acum trecem la următorul punct, punctul 14. The item 14 is about the application of the directive. Acesta se referă la punerea în aplicare a directivei 2004-35 a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. Astăzi trebuie să discutăm amendamentele depuse la raportul, uh, la proiectul de raport al doamnei Ferrara. Aș dori să îmi dau cuvântul mie inițial și apoi tuturor celor care doresc să intervină. În, în italianu. Bun Așa încă te să în limba italiană. Bună ziua încă de tuturor. Doresc înainte de toate să le mulțumesc colegilor uh, care au contribuit cu amendamente la uh, formularea raportului de punere în practică a directivei referitoare la răspunderea de mediu, subiect pe care sunt raportor. Am citit cu mare atenție amendamentele dumneavoastră, le consider în mare măsură utile și bunătățesc textul inițial și acest lucru demonstrează o atenție majoră nu doar pentru munca depusă de mine, ci și pentru un subiect, și anume mediul înconjurător, care este cât se poate de important pentru uh, cetățeni care uh, suportă Uh, aceste um, consecințe dăunătoare ale efectelor de mediu. Prima observație pe care aș dori să o fac împreună și în fața dumneavoastră Ah, pot să vă spun că rămâne aproape neatins impactul și angajamentul mai degrabă raportului pe care l-am prezentat în fața acestei comisii, lucru care, bineînțeles, că îmi face o deosebită plăcere. În egală măsură am reținut că toată lumea, indiferent de grupul politic, au luat la cunoștință nu doar de aplicarea heterogenă a directivei, ci și uh, de nevoia de a revizui și îmbunătăți um, conceptului de prag de relevanță și respectiv efect negativ asupra mediului însă nu pot să mă fac că nu observ amendamentele care au fost înaintate de către domnul Buda și domnul Giambaschi, care bineînțeles că nu sunt de acord cu ideea mea de a, extinde domeniul de aplicare al directivei și pentru poluarea aerului și și pentru poluarea electromagnetică. Îmi pare mare, foarte, eh, foarte rău că nu ați fost de acord cu propunerea de creare a unui fond european pentru protecția mediului în fața daunelor provocate de către activitatea industrială, așa cum prevede directiva și în acest sens aș fi sperat uh, că o să o mai gândiți, de aceea profit de această ocazie pentru a reitera că, din punctul meu de vedere, un astfel de fond ar trebui să acționeze pentru a-i proteja pe cetățenii fața riscului de insolvabilitate și nu numai în situațiile în care, să spunem, uh, nu funcționează piețele unde se află garanțiile financiare. Pentru a adopta aceste forme de răspundere secundară, uh, trebuie să ne arăt nedumerirea în ceea ce privește um, amendamentele doamnei Hautala, și anume aceea de a crea obligativitatea de a impune răspunderea subsidiară a statului. Nu mi-aș dori ca acest lucru să însemne o de responsabilizare a agenților economici uh, care, și asta în dauna cetățenilor care după ce că tot ei au de suferit, tot ei trebuie să suporte și costul uh, economic de reparare acestor daune. Pe de altă parte, am apreciat într-o foarte mare măsură amendamentul domnului Guterand care invită Comisia ca în următoarea variantă revizită a directivei să includă și daunele aduse sănătății umane și poluării atmosferice din cauza autoturismelor, mai ales că acest lucru este reglementat directiva europeană și uh, consider că este foarte bună ideea domnului Gutaland de a crea de a crea baze de date online uh, unde să fie reținute doar aceste date conform prevederilor directivei. În egală măsură sunt de apreciat amendamentele colegilor Hrisogonos și Mastalca. Ei arată cât de important este să se dea publicitate toate cazurile de răspundere dovedite și care sunt sancțiunile, asta pentru a asigura o transparență pentru toată lumea în legătură cu costurile daunelor de mediu și, în fine, am impresia că, într-adevăr, suntem de acord cu toții, mai ales în ceea ce privește nevoia imperativă de a revizui uh, directiva. De aceea propun colegilor raportorii în umbră o um, întâlnire succintă și eficientă pentru a uh, dezbatem în de compromis. Dacă sunteți de acord, putem cere să se fixeze reuniunea în timpul plenarei de la Strasburg din septembrie și vă mulțumesc încă o dată pentru uh, contribuția noastră foarte prețioasă și vă mulțumesc mai ales pentru contribuția dumneavoastră și aștept acum uh, părerea noastră. Do la parola eh, al onorevole. Îi dau cuvântul domnului Fos, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În numele raportorului din umbră, Emil Radev, aș dori să o felicit pe doamna Ferrara pentru raportul său. Bineînțeles că cu toții vrem să garantăm un nivel ridicat de protecția sănătății și a calității mediului. Suntem de acord că avem, există dificultăți în multe state membre în aplicarea acestei directive în, cu obiectivul de a preveni și a, evita, a repara daunele de mediu. Solicităm, credem că companiile ar trebui să, uh, inter, să intervină în cazul în care au loc daune de mediu, precum um, și considerăm că trebuie să existe garanții, uh, inclusiv pentru situații de insolvență. Însă considerăm că ideea creării unui fond special trebuie să fie examinată mai îndeaproape. Am dorit să atragem atenția asupra uh, propunerii de a crea noi organisme cu puteri de gestionare, control și sancțiune, inclusiv posibilitatea de a solicita garanții financiare din partea părților este un alt punct care cred că trebuie uh, regândit. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Hautala, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor. Salut uh, proiectul dumneavoastră de raport în numele grupului meu. Cred că raportul abordează multe din uh, îngrijorările pe care le-am avut de-a lungul anilor în ceea ce privește implementarea directivei. Vedem că domeniul de aplicare conține însă unele lacune. Iar acum trebuie să oferim un stimulent bun uh, comisiei pentru o revizuire completă a directivei privind răspunderea uh, în domeniul mediului. Cred că în calitate de raportor nu, sunteți, nu susțineți foarte uh, puternic această obligativitate a răspunderii uh, statului, dar poate că ar trebui să discutăm cum putem aborda standardele diferite și cum putem umple lacunele. Sprijin ideea dumneavoastră pentru crearea unui fond european pentru a acoperi cazuri de daune de mediu care nu sunt acoperite de această directivă sau care nu pot fi uh, acoperite de garanții financiare obișnuite ca în cazul unor uh, dezastre majore. De asemenea, această directivă de REM trebuie să fie actualizată, ținând cont și de um, evoluția rapidă a substanțelor poluante. Trebuie să revizuim uh, definiția daunelor de mediu, de asemenea, precum a sugerat și raportoarea. De asemenea, este clar că în domeniul de aplicare al directivei trebuie să includem uh, daune asupra uh, uh, aerului, faunei, florei și peisajelor. De asemenea, trebuie implicate întreprinderile de asigurări pentru ca um, sistemele de, asigurări de asigurări să poată fi folosite în mod mai uh, extins în cazul unor uh, daune de mediu. Din cele 70 de amendamente depuse, 10 cred că sunt din partea mea, aș dori să menționez subiectele. Deci, uh, asigurarea obligatorie pentru operatori, pragurile diferite de răspundere maximă, extinderea do- uh, domeniului de aplicare pentru a acoperi sănătatea umană și um, obligativitatea um, răspunderii subsidiare a statului. Trebuie să promovăm principiul poluatorul plătește. De asemenea, Convenția de la Arhus și accesul la justiție um, trebuie um, aplicată, precum și accesul la justiție. Este obiectul unuia dintre amendamentele mele. Mm. Și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru a vedea cum putem ajunge la un bun echilibru împreună cu noastră și alți raportori din umbră.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 Okay, so now we can start with the hearing. Putem începe acum cu audierea. Dragi uh, colegi, dragi participanți, dragi experți, este o plăcere să vă urez bun venit la această audiere publică privind pro, uh, proiectul referitor la procedura civilă ELI UNIDROA uh, organizat astăzi. Mă intrigă această audiere, deoarece ea ține de un dosar important de care s-a ocupat comisia noastră, raportul domnului Radec privind uh, standardele minime în procedurile civile. Procedura civilă oferă aplicarea drepturilor uh, subiecților juridici în proceduri juridice. Este deci uh, Um, în strânsă legătură cu dreptul la un uh, proces echitabil din Carta uh, Drepturilor Omului și din Convenția Drepturilor Omului. În mai 2014 a, s-a adoptat un proiect, s-a lansat un proiect comun de către Institutul Juridic European împreună cu Institutul European pentru Unificarea Dreptului Privat. Comisia Jurii și președintele său, Pavel Svoboda, au fost un observator instituțional la acest proces și uh, au urmărit îndeaproape progresele. Primul proiect consolidat de reguli a fost uh, prezentat la Consiliul de uh, Guvernare Unidroa la Roma. Această audiere are ca scop prezentarea din partea uh, Consiliului a acestui proiect. ni se vor prezenta și următoarele, ni se vor prezenta și următoarele etape ale proiectului. Prezentă este și comisia. Aș dori, fără să mai aștept, să dau cuvântul președintei Institutului European de Drept, Diana Wallis, este fostă membra comisiei noastre, este, a fost coordonator pentru grupul ALDE, a fost raportor pentru multe dosare importante în Parlamentul European și a fost uh, și vicepreședinte a Parlamentului European. Îmi face o mare plăcere să-i dau cuvântul doamnei Wallis. Vă rog. Thank you very much and, and thank you also very much. Mulțumesc și mulțumesc pentru această amabilă introducere, prezentare. Îmi uh, face o deosebită plăcere să mă ocup de acest subiect care a fost în centrul preocupărilor mele ca, parlament, ca europarlamentar. Vreau să mulțumesc raportorului și comisiei pentru rezultatul uh, raportului dumneavoastră în acest uh, domeniu. Cred că raportul Radev este Uh, vine în completarea activității Institutului uh, Legislativ European și suntem recunoscători pentru felul în care Comisia noastră și Secretariatul au urmărit uh, activitatea noastră. Aș vrea să fac acum, pe scurt, în prezentarea mea, este să vă arăt în ce stadiu se află proiectul nostru, să subliniez câteva dintre diferențele dintre ce facem noi și raportul pe care dumneavoastră l-ați uh, întocmit și să vedem în ce direcție ne îndreptăm. De asemenea, vreau să spun că sunt foarte recunoscătoare Comisiei Europene pentru felul în care la rândul său a urmărit cu un ochi uh, critic, uh, dar foarte îndeaproape, uh, lucrările noastre și activitatea dumneavoastră. Cred că e un semn bun și cred că va ieși ceva bun până la urmă din toate astea. Bun, funcționează și proiectoarele. Așa că putem să începem cu câteva informații de context. Proiectul ELI Unitra este bazat pe o lucrare mai veche din 2004 publicată de Institutul American Legislativ intitulată Principii ale procedurii civile transnaționale. Noi ce ne dorim noi acum este să mergem și mai departe și să extragem niște reguli detaliate pentru procedura civilă, însă adaptate la contextul european, ceea ce este relevant și pentru ceea ce ați uh, întocmit dumneavoastră. Activitatea dumneavoastră însă se apropie mai mult de uh, cea de principiu, iar noi încercăm să mergem la detaliu și să um, desprindem uh, reguli fundamentale de funcționare pentru instanțe în acest tip de situații. Ne ocupăm de mai multe domenii, avem mai multe grupuri de lucru și fiecare dintre grupuri are doi raportori. Am pe unul dintre raportori uh, alături de mine. Nu încercăm să fabricăm legislație. E vorba de un instrument de legiferare secundară, dar ne permitem luxul ca în fiecare grup de lucru să avem practicieni și uh, personalități din domeniu, experți uh, care se uh, ocupă de diverse uh, care au diverse competențe în domeniul juridic în Europa. Și sperăm că pe măsură ce proiectul avansează Ehm, de fapt, e clar că pe măsură ce proiectul avansează, capătă mai multă popularitate și tot mai mulți experți doresc să se implice. Uneori e greu să-i refuzăm. Primul dintre, cele, ehm, primul dintre cele trei grupuri eh, de lucru se referă la accesul, eh, de, eh, accesul la informații și probe. um, se referă la, de asemenea la măsuri de um, provizorii și de protecție, la uh, notificarea documentelor și a procedurilor. Sunt trei zone esențiale pentru legislația civilă și încercăm uh, să luăm legătura cu uh, experții din întreaga în Europa prin intermediul uh, videoconferințelor. Încercăm să uh, păstrăm un echilibru între drepturile celor care își uh, um, care depun o plângere și drepturile uh, și a oricăror alte părți uh, terțe. Este o activitate, delic, uh, o, un exercițiu delicat păstrarea acestui echilibru. Încercăm să um, implicăm și noile tehnologii, să ne folosim de noile tehnologii pentru a, uh, um, pentru detalierea acestor elemente comune. Însă, cum vă spuneam, lucrurile merg foarte mult în detaliu. Poate să ajungem acolo mai târziu. Vă spuneam că mai avem și alte grupuri de lucru care se concentrează și pe alte proceduri um, am, uh, pentru că uh, lucrurile au avansat foarte repede și problematica devine din ce în ce mai stufoasă, a trebuit să mai um, înființăm un grup de lucru. Aici uh, cred că este foarte interesant, dar și dificil, când vorbim despre obligațiile părților și ale avocaților. Cred că veți vedea că aceste lucruri uh, se întrepătrund în toate ramurile dreptului civil. Și, pentru că, indiferent de uh, subiect, procesul uh, trebuie să curgă de o manieră cursivă. De asemenea, Trebuie să ținem cont de costuri și, nu în ultimul rând, de rolul foarte important al judecătorului. Aici diferențele sunt destul de mari între tradițiile juridice diferite ale statelor membre. Uh, judecătorul uh, rolul judecătorului a fost surprins foarte, bună și, foarte bine și în raportul uh, dumneavoastră dar am uh, notat și faptul că ați uh, mers uh, și mai departe în ceea ce privește încadrarea externă a procedurilor civile. Tot ceea ce ați menționat în raport este foarte important, însă noi nu am ajuns până acolo, ci am preferat să aprofundăm lucrurile de care v-am vorbit până acum. Acum că aceste uh, grupuri uh, de lucru sunt la treabă, primele trei despre care vă spuneam aproape că au un proiect finalizat, um, ele încep să lucreze împreună uh, sub forma unui grup structural condus de Loic Cadei și Zandre Kama, doi experți um, care uh, au studiat și um, lucrarea Institutului American Legislativ și care încearcă să unifice tot ceea ce s-a redactat până acum din punct de vedere uh, lingvistic, uh, uh legislativ, să avem un tot unitar ei coordonează diverse comisii, comitete și au uh, un cuvânt de spus în ceea ce privește rapoartele acestora. Deci rolul lor este de a asigura coerența. Documentul final va fi realizat în uh, engleză și în franceză și bineînțeles că se va bucura de uh, o revizuire lingvistică la final. Dați-mi voie să vă spun și uh, care este structura care se desprinde. Avem un, uh, o, o formă comună pentru uh, regulile pe care le identificăm și pentru observații vom încerca să avem același nivel de detaliu pentru fiecare dintre aceste puncte, astfel încât ceea ce rezultă din fiecare grup de lucru să nu fie um, diferit ca formă, structură În, uh, în acest proces de redactare am primit și uh, observații din partea primelor trei uh, grupuri și acest lucru este foarte util. O să mergem mai departe și vom aborda problemele transfrontaliere, vom vedea care sunt trăsăturile comune și suprapunerile și vom uh, trata și problema comună a administrării cazurilor, a structurii procedurale și a uh, reglementărilor alternative pentru sistemele legislative diferite. Deci, uh, cam așa va arăta cuprinsul Uh, documentului. Știu că um, unora vi se va părea că sunt linii de cod acolo trecute, dar nu este cazul. Avem uh, și exemplul unei, unei reguli și a unei observații fotocopiate aici. Noi ne așteptam, adică speram, avem speranțe să mm, avem uh, versiunea finală undeva în primăvara târzie a lui 2018 și să avem un document final la începutul lui 2019. Cam ăsta este calendarul nostru de lucru și văd Uh, din uh, rezoluția adresată de dumneavoastră comisiei că este un calendar uh, care merge în paralel cu activitatea Parlamentului și a Comisiei pe această temă. De, de aceea spuneam că există o complementaritate între ceea ce facem noi la Institut, ceea ce faceți dumneavoastră aici și împreună cu Comisia uh, și sperăm că veți avea, vom avea împreună o, veți avea o contribuție importantă la uh, definitivarea acestei lucrări cu sau fără contribuția Regatului Unit. Mulțumesc. Acum uh, îi dau cuvântul domnului Ivar Torscrup, coraportor care ne va vorbi pentru 15 minute despre uh, lucrarea privind uh, procedurile din dreptul civil. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat uh, în primul rând. Sunt uh, onorată să mă aflu aici alături de Diana Wallace, uh, care este mm, membra Comitetului de Conducere al proiectului nostru. Eu sunt implicată cu acest proiect de la început, din 2014 și, cum spunea și Diana, sunt coraportor uh, al grupului privind notificarea documentelor împreună cu uh, profesorul Stadler Uh, grupul nostru de lucru mai cuprinde, uh, mai cuprinde pe Wendy Kennedy de la uh, Universitatea Cardiff. Marco de Cristofaro from Padova University and Emmanuel Gelan from uh, Paris 1 uh, Panthéon-Sorbonne. Uh, both uh, Professor Cristofaro Profesorul Cristofaru și cu mine uh, lucrăm uh, însă în practică pe lângă toți cei deja menționați. Uh, grupul nostru de lucru a început, cum vă spuneam, în 2014 și după 2 ani, cam 2 ani și jumătate, deja completasem, terminasem partea noastră de studiu Acum am uh, depus deja aproape versiunea finală a textului nostru, care va fi consolidat în cadrul uh, proiectului. Iar acest, uh, această variantă de text a fost deja prezentată în mai anul acesta Consiliului de Conducere al UNIDROA. Și acum ajutăm grupul uh, care se ocupă de structurarea documentului, de coerența uh, întregului uh, proiect. Personal, împreună cu domnul Oberhammer de la Universitatea din Viena, um, lucrez în calitate de coraportor pentru grupul ce se ocupă de costuri și astăzi am să mă ocup de ceea ce am făcut deja în cadrul acestui uh, subgrup. Poate că nu o să am uh, timp să mă ocup de toate cele trei uh, părți ale documentului consolidat. Regulile noastre nu țin de un uh, cod de procedură, ci țin de uh, un uh, proiect uh, timpuriu care va fi uh, supus analizei comisiei noastre undeva, care a fost supus uh, analizei noastre prin ianuarie anul acesta. Deci, pentru că nu am suficient timp, o să mă concentrez pe trei aspecte ale grupului nostru, aspectele cele mai semnificative și care reflectează problemele generale ale proiectului nostru. Deci, sfera de aplicare, apoi uh, notificarea electronică și despre conexiunile, conexiunile și limitările cu care se confruntă un astfel de uh, proiect, un proiect de asemenea dimensiuni. Dacă rămâne timp, o să vă mai spun câte ceva și despre observațiile mele personale, generale, în raport, în, în uh, ceea ce privește raportul RADEF. În calitatea mea de cercetător independent și de academician. unii dintre teoreticieni implicați în proiect uh, sunt um, se plâng de uh, calendarul foarte strâns uh, de lucru. Uh, am fost mereu preocupați uh, dacă vom avea suficient timp, dar dincolo de aceste lucruri, uh, după, am văzut deja că după 2 ani și jumătate de lucru în grupul nostru, am reușit să într-adevăr să integrăm, să digerăm, să analizăm și uh, contribuțiile altor grupuri, contribuțiile unor uh, părți externe, uh, contribuțiile din partea Comisiei și din partea observatorilor Parlamentului European. Deci timp a fost până la urmă destul. Iar la un uh, eveniment public coordonat de ELI am primit uh, contribuții și din partea altor părți interesate. E bine că am avut timp să digerăm, să revizuim, să reformulăm uh, anumite uh, lucruri. Deci procesul a fost destul de îndelungat, dar a fost un exercițiu de răbdare, pentru că trebuie să venim cu un produs de calitate, cu un produs uh, semnificativ într-un, într-o perioadă de timp destul de ambițioasă. Acum, la primul punct de care vă vorbeam, sfera de aplicare. Am uh, încercat să vedem să deosebim care sunt uh, regulile clasice și care ar fi regulile transfrontaliere pentru, care se aplică în procedurile civile. Și am uh, identificat niște reguli generale pentru situații interne și <clears throat> uh, a trebuit să mm, ținem cont de toate dezbaterile care au avut loc până acum pe această temă în Uniunea Europeană despre notificarea documentelor și am ajuns la concluzia că până uh, la urmă nu este nevoie de un sistem paralel sau de reguli paralele de notificarea documentelor. Sigur că sunt anumite reguli uh, diferite în funcție de situație. De exemplu, uh, în raport cu formularele folosite. Apoi, în <clears throat> ceea ce privește notificarea electronică, aici lucrurile sunt uh, foarte utile pentru că eu pot să fac yoga pe insulă în Pacific și tot să primesc notificarea. <clears throat> Deci, Uh, lucrurile pot părea foarte simple la o primă uh, vedere, dar lucrurile dar se complică pentru autorități, pentru sistemul judiciar, pentru că o notificare implică obligații asupra celui notificat sau altor autorități. E vorba de o înregistrare, e vorba de o disponibilitate uh, Uh, a unui serviciu sau chiar uh, pentru disponibilitate 24 de ore din 24. Apar probleme de uh, uh, protecția datelor, apar uh, probleme la nivel statal, regional sau chiar la nivel individual. Totuși, în proiectul nostru am încercat să punem accentul pe diversele metode de notificare electronică în diverse cazuri și situații și am încercat să punem accentul de asemenea pe faptul că notificarea cu confirmare de primire este tipul primar de notificare, indiferent de metoda folosită. Și am inclus aici uh, și mijloacele electronice. Dar l-am inclus și în situații în care, de exemplu, adresa nu este cunoscută. Deci metode de ultimă instanță sau metode alternative, cum le-am numit noi. Am introdus de asemenea o obligație necontroversată ca uh, avocatul să furnizeze adrese electronice pentru uh, cei pe care îi reprezintă în uh, cadrul procedurilor. Am um, <clears throat> furnizat de asemenea obligația ca aceste <clears throat> adrese electronice să fie actualizată de câte ori este nevoie. Apoi, în legătură cu conexiunile și limitările. Aici de, totul depinde foarte mult de mm, uh, felul în care sunt interconectate uh, alte reguli procedurale, reguli privind pendența, procedurile, uh, și a trebuit să ne dăm seama că regulile de notificare uh, nu sunt de sine stătătoare în sistem, ci interacționează cu alte reguli și de aceea trebuie să colaborăm cu celelalte grupuri de lucru din proiect. În plus, uh, regulile privind notificarea sunt foarte strâns legate de um, context Uh, cine sunt uh, acești executori care fac notificarea. Uh, la nivel național, lucrurile diferă de la un stat membru la altul. La nivel internațional, trebuie să vedem cine sunt acești executori și cum funcționează ei în raport cu celelalte rotițele mecanismului. Deci a, a trebuit să Uh, ținem cont de faptul că acești actori implicați sunt diferiți uh, în context transfrontalier. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să spun ceva foarte important, dar adesea uitat atunci când discutăm și ne întâlnim și stăm la aceeași masă. Uh, în întâlnirile mai mari sau în grupurile noastre mai mici. Proiectul nostru nu se referă la găsirea unui uh, teren comun, a unui numitor comun între procedurile noastre diverse. Că asta ar fi fost tendința naturală. Noi de la început am, început, am încercat însă să, cel puțin în grupul meu privind notificarea, să venim cu un model um, despre care noi credem că merge mai departe, că este o soluție mult mai bună decât uh, un simplu numitor comun. Și aș mai spune câteva cuvinte, poate nu despre interacțiunea, cât despre conexiunea dintre raportul dumneavoastră și activitatea noastră. Am citit, desigur, raportul și am urmărit îndeaproape activitatea comisiei dumneavoastră de-a lungul anilor și salut uh, această activitate. Găsesc că este una foarte importantă și foarte interesantă. Totuși, din punctul nostru de vedere, se poate vedea că a, sprijinim crearea de încredere, construirea de încredere profesio- între profesioniștii a, juriști, între magistrații noștri și a spune că câți participanți avem, atâtea păreri academice sunt în legătură cu procedurile din domeniul civil. Ar trebui totuși să fim mai uh, ne-am, ne-am rămurit că trebuie să fim mai umili și să apelăm uh, în aceeași măsură la uh, instituții și, uh, cum spuneam, în aceeași măsură să permitem instituțiilor acces la rezultatele muncii noastre, pentru că un proces uh, guvernat de, jos, de sus în jos nu este neapărat cel mai uh, fructuos. Sperăm în acest uh, fel nu să impunem, ci să devenim atractivi pentru uh, procesul de legiferare la nivel european sau la nivelul statelor membre. Pentru o perspectivă de timp mult mai îndepărtată, care însă să ne dea rezultate mult mai solide. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Starsgrup, mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă și acum haideți să Trecem la partea a treia. Este vorba de dezbaterea um, la care participă și Comisia și o să-l invit pe domnul Norel Rosner, care este ofițer legislativ la Digi Just, deci funcționar public. Uh, vă rog să ne spuneți că probleme de drept civil, ce părere are Comisia în legătură cu proiectul și progresul um, acestui demers uh, Unidro? Vă rog frumos. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Apologize for being a bit late. I guess trains can be also on time when you list Uneori uh, trenurile ajung și la timp, alteori nu. Îmi pare rău că, deci uh, nu, iată că trenul mai și întârzi, Îmi pare rău că am pierdut prezentarea doamnei Diana Wallis. Sunt convinsă că a fost interesant și um, a prezentat o imagine de ansamblu a întregului proiect. La comisie... Project, We follow this uh, project with great interest. Am urmărit acest lucru cu mare interes și cred că cred că a fost o ocazie foarte bună să organizăm um, o audiere pe acest subiect. Și uh, înainte de toate vă mulțumesc pentru invitație și pentru inițiativa de a organiza o audiere publică pe acest subiect foarte important. Aș începe și prin a felicita atât uh, Institutul European Juridic, cât și Institutul Internațional pentru Unificarea um, Dreptului Privat, UNIDRA, pentru că aproape mai mai că și-au terminat activitatea în grupurile de lucru care se ocupă de notificarea documentelor. Așa cum am mai auzit, uh, accesul la informații și în același timp uh, măs- măsurile protectoare și provizorii. Nu cred că exagerez dacă vă spun că tocmai ce ne uităm peste raportul Sturm referitor la progresele înregistrate, eh, concomitent vom analiza și la ce ne-a dat eh, acest demers eh, Eli Unidroa, mai ales în acest domeniu foarte important. We are, like I said before, we're Și, cum vă spuneam, urmărim această activitate cu mare interes și vom Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care ne oferiți să putem face și noi comentarii și eventual și faptul că aceste comentarii și aceste sugestii sunt și respectate și suntem de părere că acest uh, proiect reprezintă o sursă prețioasă de informații care pot să contribuie la această reflexie în legătură cu modul în care putem promova obiectivele UE așa cum se prevăd ele în acest domeniu, așa cum se prevăd în tratat. Și din punctul nostru de vedere există cel puțin trei uh, perspective în legătură cu acest obiectiv. Prima perspectivă se referă la recunoașterea și aplicarea uh, sentințelor judecătorești. Al doilea este vorba de procesul de încredere reciprocă și cooperare în chestiune de drept civil și al treilea este uh, perspectiva fundamentală cu privire la drepturi. Bineînțeles că toate aceste trei perspective sunt uh, legate între ele, iar dreptul procedural are efecte asupra acestui element. Let me try to explain for each of them what I mean. In fact, there can be no recognition and enforcement. Și în același timp trebuie să ne gândim și la contextul regional. Uh, fără să existe o încredere reciprocă și deci nu poate să existe niciun fel de încredere reciprocă dacă nu se respectă drepturile fundamentale, cum ar fi dreptul de acces la justiție și dreptul la un proces echitabil. Bine, acest drept echitabil include dreptul la o procedură civilă rapidă și accelerată, pentru că să nu uităm, uh, dacă justiția este întârziată, este refuzată dreptul pentru acces la justiție sau dreptul la un proces echitabil rămâne fără obiect dacă procedurile în instanță durează foarte mult uh, sau dacă nu pot fi, dacă deciziile uh, hotărâri judecătorești nu sunt executorii, ei bine, uh, trebuie să găsim garanțiile necesare astfel încât să snim încrederea reciprocă și în același timp să asigurăm mai bună circulație a hotărârilor judecătorești, astfel încât garantând un acces mai simplu la justiție. Și în acest sens și astfel, practic, ne-am hotărât să participăm la acest proiect și suntem convinși că membrii grupurilor de lucru sunt de părere cu aceste ținte ale noastre. De pildă, spunea și Eva ceva mai devreme că noua abordare în ceea ce privește uh, activitatea grupului privind notificarea documentelor uh, dintr-o abordare distinctă uh, pentru un anumit uh, capitol care se referă practic la ambele situații, bine, cu niște um, reguli foarte specifice și care se aplică în situații transfrontaliere, cum ar fi, de pildă, ce se prevede în materie de, de traduceri, reiese de acolo că elementele exprimate sunt, de fapt, dezbătute în această activitate și că uh, se consideră că dacă aplicăm aceleași standarde pentru drepturile, pentru dreptul național, deci aceleași standarde, practic, cumva acest lucru ajută încrederea reciprocă și uh, există și posibilitatea pentru a se ajunge la o recunoaștere reciprocă și, și o punere în aplicare a utilului executorii pentru hotărârile judecătorești emise în Europa. Eu cred că acest gen de abordări și atitudini uh, sunt comune mai multor grupuri de lucru și uh, îmi dau seama că principalele ținte în acest sens sunt uh, legislația și legiuitorii pe plan intern, național, dar Uh, avem și o procedură civilă care funcționează așa încât uh, acest lucru este uh, valabil, să zicem, pentru relațiile transfrontaliere în ceea ce privește notificarea documentelor și în ceea ce privește um, probele și și în ceea ce privește justiția Nu sunt eu printre vorbitori, sunt doar un participant la dezbatere, așa încât vreau să vă spun că am să închei acest subiect, pentru că acest proiect Eli Unidra este, până la urmă, un reper esențial în procedura în materie de drept civil și suntem încrezători că rezultatul final va contribui la uh, dezvoltarea acestui domeniu extrem de important. Thank you very much indeed, Mr. Rosner. Mulțumim, domnule Rosner. And uh, now we would... Și acum o să deschid dezbaterea pentru întrebări și răspunsuri și cu vorbitorul de la Comisie. And uh, who would like to, to make a comment? Dacă dorește cineva să facă vreun comentariu. Doamna Hautala. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, e motivant să văd că uh, Institutul European de Drept contribuie la crearea unei zone comune europene de justiție. On. Aș avea o întrebare în legătură cu diferențele care există în ceea ce privește demersurile pe care le faceți în materie de procedură civilă și dacă să, comandăm, să com- comparăm pardon, cu procedura penală de acum 5-6 ani, aceste directive care se referă la standardele minime comune uh, care pun în practică, până la urmă, toate aceste prevederi privind drepturile unui învinuit, drepturile la asistență lingvistică. Aș fi vrut să știu cât de complicat este să ajungem cu acest proiect în legătură cu standardele minime în procedura civilă? Asta era prima întrebare și Diana Wallis spunea că miza în acest caz este abordarea tip soft law, dar v-aș întreba dacă suntem pe calea cea dreaptă, adică dacă îi punem de o directivă sau uh, poate că, nu știu, mă gândesc, ultima întrebare, de ce vă întreb? Pentru că în cursul dimineții am avut o prezentare de la președinția slovenă în legătură cu programul președinției estone. În legătură cu uh, programul, cu președinția estone, mă iertați, și domnul președinte Svoboda a făcut o prezentare a um, sistemului de justiție electronică din Estonia. Cred că doamna Stockstrup deja s-a referit la această um, contribuție transfrontalieră a sistemelor de internet în justiție. Știți cum funcționează sistemul de justiție electronică din Estonia? Credeți că ar trebui să ne aruncăm așa în către această direcție? Thank you, Mrs. Sautala. Mulțumim, doamna Hautala. Altcineva? If not... Mulțumesc foarte mult. Uh, invitația noastră cuvânt. Thank you very much and uh, thank you Heidi for the, the, the... Mulțumesc foarte mult. Um, I find it very hard to, to compare with, with criminal law foarte greu să fac o comparație cu dreptul penal. În primul rând, uh, aș uh, spune că există uh, un asemenea domeniu așa de extins de activități, nu e așa încât ce să zic, în dreptul civil, așa că avem o experiență extraordinară de cât avem în materie de drept penal, tot european. Așa că pe undeva am putea să ne gândim că ne e mai ușor așa, dar cred că este nu numai ușor, ci cred că ne e chiar mai greu, pentru că ceea ce uh, se întâmplă, și cred că e de acord cu mine Comisia, este că legiuitorul european uh, de fapt, uh, a intervenit foarte activ pe multe proceduri și în multe uh, directive și, și prin multe feluri. Deci, dacă aveți cazuri cunoscute pe care le cunoaștem și noi, cumva că există această incoerență în abordare și pentru procedurile civile, cred că asta încercăm și noi, să spunem, să nu încercăm numai să arătăm unde ne situăm, ci să încercăm și cum putem avansa către viitor. Eu sunt convinsă că Eva poate să spună mult mai multe în legătură cu e-justice decât aș putea eu. Vreau doar să vă spun că și noi conlucrăm împreună cu proiectul e-justice la nivel european, Institutul Juridic European. Așa că insistăm pe ca în măsura posibilităților acest uh, instrument de soft law să uh, fie verificat și să nu aibă diferit pe viitor. Se va ajunge la directive? N-am de unde să știu. Chiar n-am de unde să știu. E treaba comisiei Însă, spunea și Eva, cu siguranță într-o nouă eră tehnologică trebuie să ne mișcăm într-un sens sau altul pentru a putea apropia cele două procese și să sperăm uh, că prin aceste instrumente legislative fără caracter obligatoriu o să reușim să obținem aceste rezultate. Eu vă mulțumesc pentru, pentru întrebări. Foarte interesantă întrebarea dumneavoastră și foarte important domeniu. Pentru că în momentul în care te apuci să faci cercetare în domeniul acestei justiții electronice, e este dacă ești și jurist de profesie, foarte repede te ispești de dificultățile tehnice. Însă, e adevărat că Estonia este un exemplu interesant și uh, am discutat și noi acest exemplu. Acum ce am spus noi în acest document referitor la notificare este că um, dacă e vorba de aceleași reguli, dacă vrem ca ele să funcționeze atât pe plan intern cât și pe plan extern, atunci e nevoie de un acces transfrontalier la aceste sisteme, între sisteme cumva. Deci eu ca judecător sau practician sau nu știu, um, participant într-un parte într-un litigiu, pot uh, să iau legătura pe internet electronic cu cineva din Estonia și așa, așa, acces la portalul din Estonia. Nu știu dacă e un portal unificat, însă uh, am uh, spus noi că dacă vrem ca sistemul să funcționeze, și, mm, cred că se pot folosi aceleași reguli. E nevoie să fie acces la același sistem uh, electronic, însă vă spuneam că uh, nu am oferit nicio soluție tehnică, uh, nici măcar n-am îndrăznit să propunem uh, o platformă comună pentru Europa. Cred însă că e mai simplu și dacă înțeleg eu bine, acest uh, concept de e-justice funcționează foarte bine. Statele membre care participă la e-justice practic este un fel de transmitere a axelor, cred, Cred că e mai bine așa, la un nivel cumva mai local sau localizat. Mr. Rosner, yes, if you want to add something. Domnul Rosner, mulțumesc pentru aceste întrebări foarte interesante. Da, într-adevăr, uh, um, voi spune și eu ce spunea doamna Wallis referitor la dreptul civil și respectiv penal. E adevărat că la dreptul civil avem o experiență care a început în 68, deci se fac 50 de ani la anul, de la prima convenție Bruxelles 1, care se referă la competența instanțelor, e un drept de procedură până la urmă, bineînțeles, uh, care s-a prelungit în uh, Bruxelles 2A, chestiuni de drept uh, familial și mai departe, mm, la proceduri pur europene, avem patru instrumente la acest, avem ordin executoriu european, avem ordin european de plat, ordinul de indisponibilizare și poprire pe conturile bancare și small claims, creanțele de mici, mi se pare că avem uh, multe legislații în acest domeniu și și de bună calitate. În materie de drept penal e o noutate în dreptul european. Probabil că era mai simplu dacă am fi venit cu prevederi în, uh, nu știu, pe un teritoriu așa necunoscut. Mm, nu știu, mai că aveam deja un hățiș întreg de prevederi la dreptul civil. Referitor la întrebarea dumneavoastră, directive sau prevederi fără caracter obligatoriu de tip soft law, cred că doamna Jurova s-a referit săptămâna trecută la acest lucru la Strasburg. Nu mai știu ce a spus, dar ce vreau să spun e că La comisie există un proces de reflexie în legătură cu soluțiile de adoptat, analizând diferite surse de informație și o să vedem uh, crearea acestui Eli Unidrive între sursele importante și uh, ce să zic, e un proces în derulare în ceea ce privește e-justice, această justiție electronică, da, e un proiect uh, care mm, asigură legătură mai ales între statele membre. Am un coleg de la Digi Justice care se pricepe mai bine. Pasaris, dacă spun ceva ce nu e adevărat, rog pe Pasaris să intervină. Însă, e unul dintre domeniile pe care le putem analiza din perspectiva intervențiilor. în ceea ce privește notificarea electronică, însă există aspecte și mm, constrângeri tehnice. Spunea și Eva că mm, s-ar putea să existe o, mm, nu știu, să existe o legătură internă sau, nici nu știu dacă să îndrăzim să spunem acest lucru, o platformă separată la nivel european. Sunt mai multe dimensiuni și fațete. Înțeleg că președinția estonă dorește să continue cu un proiect care, de fapt, se întemeiază pe, pe Ecodex. Cred că își doresc să mențină această bază de date, așa că vă mulțumesc. Ok, thank you. Mulțumesc. Mulțumim pentru, mulțumim tuturor pentru audia noastră foarte interesantă. Și acum trecem la punctul 14. Vreau doar să-i permit doamnei Gutela să facă o prezentare în legătură cu uh, daune. Thank you, Chair, and I'm... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă sunt foarte recunoscătoare dumneavoastră și secretariatului pentru că îmi permiteți să intervin uh, deoarece programarea a fost făcută în mod diferit uh, inițial. Aș dori să mulțumesc Laurei Ferrara pentru munca depusă. Uh, este un dosar foarte important. Vă voi prezenta amendamentele mele, 16 și 45, în ceea ce privește includerea poluării uh, aeriene produse de poluării aerului produse de uh, autoturisme. Se consideră aici că dauna de mediu este prea ridicată. Depun amendamente totuși pentru a menționa acest subiect. Cred că este esențial să tragem la răspundere um, și pe baza, mai ales pe baza um, principiului poluatorul plătește și deci trebuie să uh, existe o răspundere și în acest domeniu. Daunele uh, inclu adresa sănătății umane și ale mediului, uh, de la poluarea de la autoturisme trebuie uh, menționate. Mii de persoane mor prematur în Europa din cauza poluării aerului această poluare mm, cauzează și boli cardiovasculare. Există dovezi științifice care arată că poluarea aerului din activități um, industriale, dar și emisiile mașinilor uh, pun în pericol sănătatea umană și echilibrul evoluționar. Deci, extinderea domeniului de aplicare pentru a include și poluarea de la mașini trebuie uh, solicitată comisiei. Apoi, la amendamentul 32, cred că uh, un mecanism de compensare colectiv ar trebui să fie la dispoziția oricărui individ sau grup care a avut de suferit de pe urma uh, uh, unui, uh, unei daune, cum este ea definită în dire. Cred că trebuie să uh, analizăm uh, posibilitatea uh, unor sisteme de uh, apel colectiv în Statele Unite. Compania a fost uh, dat în judecată de consumatori, investitori, ONG-uri și agenții de stat, reunindu-se uh, a cei care depun plângeri, uh, răspunderea poate să fie um, se poate trage mai ușor la răspundere vinovatul. Noi nu avem același sistem ca în Statele Unite, însă cum plângerile comune permit acces, accesul la justiție uh, celor ale căror drepturi au fost încălcate, ar trebui să existe o posibilitate pentru asta și în Uniunea Europeană. Și cred că Comisia Europeană ar trebui să analizeze această posibilitate. Apelul com um, comun permite victimelor să-și exercite drepturile în mod colectiv Uh, în situații în care nu ar fi putut să o facă la nivel uh, privat personal pentru că ar costa prea mult și ar dura prea mult timp. Acestea sunt contribuțiile mele la această dezbatere. Doresc încă o dată să mulțumesc pentru oportunitatea de a lua cuvântul. Mulțumesc! Bine, grație. Eh, ringrazio nuovamente anche l'onorevole. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și doamnei Gutan, cum am spus, am apreciat foarte tare amendamentele dumneavoastră, sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie de această posibilitate, ehm, mai ales dacă vă dau aduse sănătății umane, din cauza polorii produse de autoturisme, așa încât sunt pentru amendamentele dumneavoastră și în același timp și posibilitatea pentru a include acest lucru. În același timp, trebuie să creăm și baze de date publice accesibile online uh, pentru cauzele, spuneam, de daune de mediu, așa cum prevede directiva. Foarte bine și acum apropo să facem o pauză până la 5 și un sfert, după care reluăm. Grazie. Grazie a voi.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

Dear colleagues, may we start? Dragi colegi, să începem. By item number 50. Continuăm cu punctul 15 de pe ordinea de zi. Sunt uh, convins că sunteți nerăbdători să auziți detalii despre misiunea la Reykjavik. Dați-mi voie să spun că această misiune a avut loc din 22 în 24 mai 2017. S-a axat pe um, justiție civilă și asupra măsurilor luate după prăbușirea sistemului bancar în 2008 și schimbările uh, în sistemul judiciar ce a urmat. Uh, au fost uh, incluse o serie întreagă de reuniuni, inclusiv una despre o mai bună legiferare. Am participat și eu la această misiune, am putut uh, discuta cu cei mai înalți reprezentanți din Islanda în domeniul uh, politic și uh, judiciar. Președintele uh, Islandei, domnul Johannesson, președintele Curții Supreme de Justiție, uh, precum și membrii ai Parlamentului uh, islandez au fost prezenți. Am făcut schimb de opinii cu experți uh, din domeniul juridic și cu reprezentanți ai societății civile în două mese rotunde. Delegația uh, ea a fost alcătuită din domnul Radev, domnul Sviefka, domnul Marino Pintu, doamna Bergeron și uh, subsemnatul. Mă întreb dacă dintre participanți dorește cineva să adauge ceva. Oui, allez madame. Je veux bien intervenir parce que ce... Doamna Bergeron, aș dori să intervin pentru că acest uh, delegație a fost foarte interesantă. Este o țară mică, 330.000 de locuitori, dar cu o suprafață și cu o suprafață nu foarte mare. Um, țara se laudă cu cel mai vechi parlament din lume. Este o țară um, cu democrația uh, profundă ancorată în cultură. Am avut senzația că vizităm uh, Utopia, care vă amintesc este uh, cel mai bun regim de guvernare existent nu au resurse industriale, trăiesc numai din pescuit și din turism și, și aici um, au o dimensiune puternică ecologică și te-ar interesa, Hedi. Uh, ei spun, bun, turism, da, dar ne, dis- ne uh, distruge uh, atât mediul cât și uh, intelectual, deci limitează numărul de turiști. Totul este interesant în această țară, inclusiv reacția lor la criza financiară au uh, rezolvat uh, această criză în mod drastic. Au naționalizat uh, băncile, au băgat bancherii și responsabilii politici în închisoare. Sistemul lor de închisori, de asemenea, e foarte interesant. 50% din deținuți sunt pentru infracțiuni neviolente. Um, un proces durează un an, um, și asta este clar, deci ă, este prevăzut. Un sistem de închisori foarte deschis, ă, mai deschis decât în Finlanda, trăiesc pe o fermă, ă, menținându-se ideea că un cetățean, chiar dacă este condamnat, este în continuare cetățean și că va trebui să se reintegreze nu este ex, exclus din societate poate să meargă, să-și facă cumpărăturile și așa mai departe. Um, însă toată lumea știe că a fost condamnat, deci practic închisoarea este puțin și um, judecata din partea concetățenilor. La nivel economic, 7% creștere economică pe an, mi-ar plăcea să spunem același lucru despre Grecia și e posibil, dar dacă îi ajutăm. Mi-a plăcut foarte mult această um, călătorie, Um, se poate avea și, poți avea și o viziune antropologică asupra acestui uh, sistem. Uh, avem uh, și mult de învățat, chiar dacă nu se poate aplica poate același sistem peste tot. Mulțumesc în orice caz, a fost o experiență excelentă. Doamna Hautala, da, mă interesează foarte mult munca doamnei Bergeron în domeniul uh, închisorilor, dar asta ține mai degrabă de Comisia Live. Dar putem, uh, dar vom avea o discuție foarte interesantă despre închisori în septembrie. Întrebarea mea este următoarea. Când uh, autoritățile islandeze erau sub o enormă presiune pentru a afla ce s-a întâmplat în criza bancară din 2008, cum s-a procedat? Cum a reușit sistemul judiciar uh, să rezolve problema? Probabil că au existat cazuri uh, foarte importante și la nivel înalt, de, probabil de spălare de bani și așa mai departe. Puteți să ne dați mai multe detalii? Nu, nu ne-au uh, dat prea multe detalii ce este puțin uh, deranjant uh, pentru <laughs> un francez cel puțin este că există numai două niveluri. Există prim, um, um, prima instanță și apoi um, curtea de casație. Nu mai există un nivel uh, intermediar. Este clar că pentru naționalizare pur și simplu nu au, nu au ezitat și au naționalizat, uh, iar um, pentru condamnat uh, oameni pur și simplu i-au adus în fața instanțelor. Președintele, da, mi-amintesc că pe acest subiect, numai că criza din 2008 a avut um, ca consecință o criză, o criză a închisorilor pentru că nu aveau suficient uh, spațiu uh, suplimentar pentru cei aproximativ 40 de uh, condamnați în plus. Deci, iată, situații foarte diferite de cum cunoaștem noi sistemele de penitenciare. Bun, putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Vom continua în, într-o compoziție cu ușile închise, deci cei care uh, nu au dreptul să participe la o reuniune cu ușile închise, sunt rugați să părăsească sala.